declarația Comisiei în ceea ce privește aderarea Ecuadorului, uh, Columbia și Peru la acordul comercial dintre UE și uh, îi dau cuvântul din nou uh, comisarului Malmström. Right. Permiteți-mi doar să-mi sortez uh, documentele pentru a găsi țara potrivită. Doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European, salutăm rezoluția Parlamentului European referitoare la acordul comercial între Uniunea Europeană și Columbia și Peru, pe de altă parte, și aderarea Ecuadorului la acest acord. Această aderare a fost uh, convenită între Uniunea Europeană, statele membre, pe de-o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte. Este un alt pas înainte în relațiile pe care le avem cu America Latină. Comisia Europeană consideră că acest acord va fi în beneficiul ambelor părți, ne va permite să consolidăm fluxurile comerciale tradiționale, stimulând în același timp diversificarea și investițiile uh, în Uniunea Europeană și în America Latină. Sperăm că acest acord va fi un uh, vector al uh, evoluției sociale în Ecuador, contribuind la combaterea sărăciei în Ecuador. Textul este unul cuprinzător la nivelul ambiției pe care am avut-o în acordul cu Columbia și Peru ținem cont de diferențele din punct de vedere al uh, dezvoltării economice între Uniunea Europeană și Ecuador. Există perioade de tranziții mai lungi pentru Ecuador și anumite norme specifice cerute de Ecuador. Aderarea este deosebit de importantă pentru Ecuador pentru că de la sfârșitul, la sfârșitul anului viitor Ecuador își va pierde accesul preferențial pe piața europeană și această aderare va permite nu doar continuarea acestui acces preferențial pe piața economică, dar în plus va aduce o predictibilitate necesară pentru investițiile uh, viitoare. Noi vom acorda o atenție deosebită acestui acord pentru a vedea a ne asigura că normele privind dezvoltarea durabilă sunt uh, respectate. Ecuadorul, așa cum arăta și dumneavoastră în rezoluția Parlamentului European, a dat dovadă de dorința de a se angaja în dezvoltarea durabilă și a fost de acord cu semnarea tuturor normelor prevăzute în capitolul dedicat dezvoltării durabile. La fel cum se întâmplă și cu alte acorduri de cooperare cu Uniunea Europeană, cu statele membre, contribuția societății civile va fi deosebit de importantă pentru uh, monitorizarea punerii în aplicare acestui acord, mai ales a, cap- a capitolului referitor la dezvoltarea durabilă și rolul dumneavoastră din acest punct de vedere este deosebit de important. Am luat notă de cererea dumneavoastră de a vă informa în mod regulat când vine vorba de uh, schimburile comerciale, de importurile și exporturile de banane în urma punerii în aplicare acestui acord și vă asigur că monitorizarea îndeaproape a importului de banane se face într-un mod eficient până acum. Această rezoluție este un pas uh, vital în procesul de aderare a Ecuadorului, însă nu este etapa finală. Vom continua în procesul de monitorizare pe parcursul punerii în aplicare acestui acord și uh, Comisia Europeană vă asigură că va continua dialogul pe care îl purtăm deja. Deci vă mulțumesc din nou pentru munca excelentă care a permis redactarea acestei rezoluții excelente și aștept cu, cu nerăbdare uh, dezbaterea care va avea loc acum și vă asigur că vom monitoriza situația acestui acord, după cum v-am spus. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Trecem la lista vorbitorilor. Domnul Fisas, două minute. Da, signora comisaria. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. În iulie anul trecut uh, am încheiat cu succes negocierile pentru a permite Ecuadorului să, uh, să um, aibă acces la acordul european între Peru și Columbia. Un succes pentru toate părțile implicate, dar să nu uităm că uh, Ecuadorul a fost, Ecuadorul a fost, Ecuadorul a, a cerut să fie inclus în negocierile care au fost abandonate în 2009. Rezoluția Parlamentului European a um, încununat consens, mai ales în ceea ce privește clauzele de salvgardare, ceea ce va finaliza procesul de includere a Ecuadorului. Vreau să-i mulțumesc domnului Scholz pentru activitatea realizată și pentru colaborarea de care a dat dovadă, pentru cooperarea foarte bună de-a lungul negocierilor. PPE-ul a înaintat câteva amendamente pe care le-am supus la vot la comisie pentru a îmbogăți acest text și pentru a ne asigura că Parlamentul European poate să susțină întru totul includerea Ecuadorului în acest um, acord. Din fericire, acum textul um, a inclus aceste amendamente. Ar fi uh, pozitiv acest acord pentru ambele părți, fiindcă va îmbunătăți potențialul economic uh, și va reduce inegalitățile din această țară, iar uh, acordul GSP Plus uh, va aduce de câștigat atât Uniunii Europene cât și Ecuadorului. Vreau să reamintesc Comisiei Europene că pe 13 iunie 2012 Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita țărilor uh, andean, uh, andeane să aibă o foaie de parcurs pentru standarde sociale. Trebuie să ne asigurăm că toate țările uh, sunt pe picior de egalitate. Mulțumesc, domnul Langer, minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Într-adevăr, salutăm aderarea Ecuadorului la acest acord pentru că inițial ne dorisem să avem un acord pentru anzi, pentru că și integrarea regională um, este un uh, imbold uh, important pentru politica noastră vis-a-vis -vis de America Latină. Într-adevăr, am lucrat uh, foarte bine într-un spirit de colaborare la redactarea acestei rezoluții și aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și, într-adevăr, ne dorim să organizăm această aderare, în același timp ne dorim îmbunătățirea implementării acestui acord și vă atrag atenția asupra foii de parcurs pe care am convenit împreună cu Columbia și cu Peru, împreună cu Mario uh, David, uh, cu care am fost uh, nego- negociatorii acestei foi de parcurs și, într-adevăr, aveți, aveți dreptate, doamna comisar. Nu doar negocierile sunt importante, ci punerea în aplicare a acestor acorduri Uh, este importantă și uh, monitorizarea situației drepturilor uh, lucrătorilor, monitorizarea situației drepturilor omului. Doar așa se poate ajunge la îmbunătățiri și, în acest punct de vedere, cerem Ecuadorului să um, ia aceeași cale pe care a urmat-o Columbia și Peru pentru a putea înregistra progrese, mai ales când vine vorba de Uh, inspecția muncii, pentru, mai ales în condițiile în care Convenția relevantă a Organizației Internaționale a Muncii nu a fost semnată până acum, deci Comisia Europeană și Parlamentul European au un rol important în monitorizarea până în aplicarea acestui acord. Mulțumesc pentru două minute, are cuvântul doamna Bilbao. Mulțumesc, doamna președintă. <clears throat> Doamna comisar, Aș dori să mi exprim de plinul acord cu aderarea Ecuadorului la acest acord. Din 2013, acest acord a acoperit Columbia și Peru. Faptul că s-au pierdut doi ani Sper că va însemna că Ecuadorul acum se va putea bucura de aceleași avantaje ca și Perul și Columbia. În uh, Columbia, uh, familiile agricultorilor au văzut o creștere a veniturilor cu 21%. Uh, sunt principalul primitor de exporturi din Ecuador și există 1400 de companii de IMM-uri care sunt extrem de implicate cu crearea de locuri de muncă. Deci s-ar putea să existe o îmbunătățire și a relațiilor comerciale pe viitor cu încă 400 de milioane. Deci este un instrument uriaș pentru a contribui la progres, pace și stabilitate în regiune. Va aduce o creștere a dezvoltării și va ajuta și pe frontul social, mai ales atunci când vorbim despre uh, zona strategică din uh, Europa, pentru că având în vedere poziția sa și rata de creștere un număr mare de oameni care vin uh, să trăiască în Europa, vin din aceste țări. Dar politicile sunt foarte diferite și cred că este nevoie să sprijinim acest tip de acord și să extindem sprijin pentru uh, miile de familii ale lucrătorilor care uh, Uh, văd că li se îmbunătățesc perspectivele și mă uit și la Bolivia și Bolivia aș vrea să uh, uh, intre în acest acord pentru ca întreaga comunitate din ani să fie acoperită, astfel încât să avem dreptate și uh, echitate și tocmai de aceea, doamnă comisar, vom vă vom sprijini în uh, această problemă pe viitor. Mulțumesc! Domnul, vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Guvernul Ecuadorului a decis să adere la acordul comercial dintre UE pe de-o parte și Columbia și Peru, a cedat presiunilor uh, economice exercitate din exterior uh, și cele referitoare la expirarea statutului GSP+, Plus, pentru că, de fapt, Ecuadorul ceruse un acord uh, separat cu Uniunea Europeană tocmai pentru a putea merge mai departe pe calea începută, remarcabilă din punctul de vedere al progreselor sociale. Știm cu toții că acordul Parlamentului European pentru acest tratat comercial între Uniunea Europeană și Columbia și Peru nu a fost sigur o perioadă lungă de timp, au fost impuse uh, condiții referitoare la îmbunătățirea um, dimensiunii sociale a drepturilor omului și Um, guvernul din uh, Ecuador s-a angajat în acest sens în ultimii ani. Deci trebuie să monitorizăm cu foarte mare atenție situația, pentru că aderarea Ecuadorului la acest acord este un moment important pentru Ecuador pe de, pe de o parte, dar este și un moment care ne dă nouă oportunitatea de a verifica care este impactul acestor acorduri din punct de vedere uh, social primele cifre prezentate de Comisia Europeană legate de acordul cu Columbia și Peru ne dezamăgesc. Deci, într-adevăr, cred că ar trebui să uh, nu pierdem din vedere um, situația actuală. Eu, în calitate de raportor, prin această moțiune de rezoluție, doresc să atrag atenția Parlamentului European și Comisiei Europene asupra punctelor uh, critice pe care trebuie să le monitorizăm în continuare pentru ca acest acord să fie în beneficiul populației din acord și în acest punct de vedere, în acest context aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră care au uh, permis să redactăm tocmai o asemenea rezoluție. Mulțumesc, domnul Mato, pentru două minute. Mulțumesc, uh, domnul președinte, domnule comisar. Um, accesul um, Ecuadorului uh, va da foarte multe șanse tuturor părților dar aceste, aceste beneficii nu sunt posibile decât dacă toate condițiile sunt respectate. Eu uh, Vin din insulele Canare, care este un mare producător de banane în Uniunea Europeană și aș vrea să vă vorbesc astăzi despre faptul că acest acord nu ar trebui să fie o amenințare suplimentară la adresa sectorului slab al bananelor din Uniunea Europeană. Pe noi ne îngrijorează, eh, ne îngrijorează acest lucru, fiindcă, iată, acum dau năvală bananele din Ecuador. Ecuadorul este principalul exportator eh, de banane în Uniunea Europeană și este clar că aceste exporturi sunt în în creștere, da, vor fi în creștere odată ce taxele vamale vor uh, scădea. Pe baza acordurilor bilaterale am asistat la schimbări de, de 74 de euro pe ton, pe ton uh, uh, asta va fi situația în 2020. Trebuie să se, să se țină cont de, de câteva aspecte. În primul rând, despăgubire pentru producătorii europeni, cărora li se subminează poziția pe piață și, în egală măsură, trebuie să fim foarte atenți în, să ne asigurăm că clauza de salvgardare este aplicată cum trebuie. Dacă asistăm la excese care ar putea să uh, submineze produsele europene, eu sunt pentru acordurile financiare, eu sunt pentru aderarea Ecuadorului la acest acord, dar nu cu orice preț nu cu prețul uh, producătorilor de banane din insulele Canare și din restul Uniunii Europene. Vă rog ca acest acord să fie respectat. Există o clauză de salvgardare și limitele trebuie să fie respectate. Dacă nu, atunci acest mecanism trebuie să fie declanșat. Ar trebui să se întâmple automat acest lucru în momentul în care limitele sunt depășite. Asta vă cer aici în plenară. Ecuadorul nu ar trebui să se bucure de tratament uh, diferențiat uh, față de Columbia și Peru. Uh, a spus Comisia că există o clauză de salvgardare care trebuie să fie implementată că e nevoie. Nu putem să închidem ochii. Și uh, în momentul în care toate familiile, există toate familii în insulele Canare care trăiesc numai de pe urma comerțului de banane și a căror situație este suminată. Mulțumesc, domnul Haureghi, mulțumesc. Doamnă comisar, doamnă președinte, America Latine, vreau să vă spun, este un partener comercial foarte important pentru Uniunea Europeană, deci sunt de acord cu dumneavoastră, mai ales ținând cont că există și alți actori economici, cum ar fi China, care au o poziție din ce în ce mai puternică acolo. Pentru comunitatea din Anzi, Ecuadorul este o țară foarte importantă și cred că momentul în care ne uităm la contextul politic al acestor uh, țări, Ecuadorul, președintele Corea, sunt, joacă un rol foarte important și e, există o nevoie politică aici, de comercială de a semna acest acord. Eu uh, sunt uh, alături de toți cei care sprijină acest acord. Ecuadorul poate că a făcut o greșeală când a hotărât să nu adere la acordurile bilaterale cu Columbia și cu Peru, dar acum, iată, se manifestă pentru aderarea la acest acord. Și finalizarea la año que viene. Iată, acum se dorește semnarea acordului până la finele anului, în așa fel încât să fie încurajat exportul. Eu consider că Comisia trebuie să facă acest pas. Nu sunt motive care să stea în calea acordului. E o țară serioasă, o țară cu influență politică iar Uniunea Europeană trebuie să facă acest pas. Eu salut faptul că Comisia se apropie de închiderea negocierilor și că a luptat atât de bine pentru a evita vetouri. Doamna Rodriguez, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, sunt extrem de recunoscătoare pentru atitudinea deschisă în care s-a cooperat pe această... Aș vrea foarte mult uh, să salut uh, ajutorul delegației socialiste spaniole, angajamentul pentru relațiile politice ale Uniunii Europene cu Ecuatorul și mă felicit și felicit și Comisia pentru activitatea sa care permite aderarea Ecuadorului la acordul cu Peru și cu Columbia. Credem că este foarte important ca acordul acesta, cum spunea domnul Harodi, să intre în vigoare la data necesară pentru ca Ecuadorul să poată profita de toate avantajele acestui acord comercial. În această după-amiază am arătat că este fundamental pentru politica comercială a Uniunii Europene, pentru democrație, pentru drepturile omului, pentru politicile comerciale. De aceea apărăm un capitol de dezvoltare durabilă în ceea ce privește drepturile muncii, libertatea sindicală, lupta împotriva muncii copiilor, de apărarea egalității, egalității dintre femei și bărbați, a drepturilor popoarelor indigene și protecția mediului. Să, să sperăm că va fi așa și că uh, acest acord va fi benefic pentru cetățeni. Domnul Danti, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aderarea Ecuadorului și a la acordul comercial cu Peru și Columbia reprezintă un pas important în îmbunătățirea relațiilor comerciale cu America Latină. În așteptarea încheierii formale a acestui proces, zona de liber schimb de extinde uh, încă o dată uh, anvergura protecției și asupra mediului și în această zonă. De aceea, Trebuie să existe și un plan de îmbunătățire a condițiilor și a propriilor cetățeni. În acest sens, trebuie să existe și o serie de relații speciale cu Uniunea Europeană, ținând cont și de sistemul de preferințe generalizate în care ar trebui inclus. America Latină este un partener strategic pentru Uniunea Europeană. Sperăm că și Peru poate fi un element în acest pe parcurs, care se ducă apoi și la extinderea unor astfel de relații și pentru Mercosur. Mulțumim, trecem acum la intervențiile spontane. Are cuvântul domnul Sovici. Mulțumesc, doamnă președinte. Aderarea Ecuadorului la acest acord comercial semnat cu Peru și Columbia este un lucru salutar, o, un pas în direcția cea bună și, în plus, e în beneficiul Uniunii Europene și al acestui stat latinoamerican. Am participat în acest proces ca membru al Eurolat și am devenit din ce în ce mai investit în uh, aprofundarea cooperării între Uniunea Europeană și America Latină. Ecuadorul este un model al unui stat progresist. Partenerii noștri de afaceri au activități importante acolo. Să nu uităm însă și drepturile sindicatelor și drepturile omului în tot acest context. Mulțumesc. Domnul Marias. Mulțumesc. La ora actuală, Ecuadorul a îndrăznit să anuleze datoria externă a țării și cred că este un mesaj important pentru toată lumea. Discutăm astăzi uh, despre încheierea unui acord cu Ecuatorul și cu Peru și Columbia. În același timp trebuie să fim atenți la ideea că liberalizarea comerțului să se facă în interesul poporului și nu interesul multinaționalelor. Adică să aibă vizibilitatea corectă, să integreze IMM-urilor, să țină cont de drepturile locale, de drepturile sindicale și de economia agricolă deci nu putem să avem un acord comercial care să ceară liberalizarea fără condiții a comerțului și a serviciului și a bunurilor. Trebuie să fim atenți la grupurile sensibile și la săraci, iar mecanismele de finanțare pentru compensarea deschiderii pieței Ecuatorului sunt de asemenea indispensabile. Mulțumesc. Domnul Iacob Cici are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest acord care urmează să semneze între Peru, Ecuador și Columbia înstrează importanța pe care Uniunea Europeană o acordă statelor terțe. De aceea s-a spus pe bună dreptate că trebuie să permitem o cooperare sporită cu state terțe pentru că acest lucru arată interesul nostru sporit în aceste țări. Însă această decizie este în același timp și o confirmare a importanței Uniunii Europene pe piața economică globală. Și cred că putem să-i ajutăm uh, pe indigeni uh, din această zonă, cei care lucrează în agricultură, dar în același timp trebuie să ținem cont de faptul că am putea să aducem prejudicii și fermierilor noștri, în special producătorii de banane din Caraibe. Mulțumesc și în încheierea dezbaterii noastre are acum cuvântul doamna comisar Malmström. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. După cum ați spus, avem un interes comun în a aprofunda cooperarea între UE și Columbia, Peru și Ecuador. Acordul cu Peru și Columbia este unul bun, după cum s-a subliniat, iar noi suntem convinși că acest lucru va fi bun și pentru Ecuador. Sigur că există mecanisme speciale pentru Ecuador, ținând cont de diferențele la nivel economic, dar va fi foarte bine să reușim să mijlocim dezvoltarea economică și să punem probleme sociale pe tapet. Pentru integrarea regională este iarăși un pas înainte. Vom monitoriza, bineînțeles, îndeaproape situația, de îndată ce acordul intră în vigoare, împreună cu SAE. Vom vedea ce se întâmplă cu drepturile lucrătorilor, drepturile omului, cu dezvoltarea durabilă, precum și uh, alte subiecte ne vor interesa. Iar în ceea ce privește subiectul Peru și Columbia, uh, de îndată ce vom avea rezultatul final, vi-l vom transmite. În ceea ce privește situația bananelor, pentru că au fost îngrijorări manifestate. Știți că avem un mecanism de stabilizare și analizăm îndeaproape problema. Vă vom ține la curent. Ecuadorul, bineînțeles, va avea și el un uh, mecanism de salvgardare în așa fel încât să existe o acoperire. Noi vă vom uh, prezenta situația în mod regulat, aștept cu nerăbdare sprijinul față de această rezoluție mâine în Parlament. Vom analiza potențialele amendamente și va fi foarte util pentru noi să încheiem astfel aceste lucrări. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar